bun venit membrilor delegației algeriene, doamna Ataeb îi conduce, sunt în galeria publicului. Le urez uh, bun venit! Această delegație vizitează Parlamentul European uh, într-o misiune de serviciu pentru reuniunea UE Algeria, doamna Etaeb este președinta Consiliului pentru Învățământ Superior și pentru Știință în Consiliul Algerian și domnul Panțeri este președintele delegației pentru relațiile cu țările din Maghreb. Amândoi au co-prezidat reuniunea la care m-am referit. Sper că reuniunile pe care le-ați avut în Parlamentul European, dragi colegi, au fost fructuoase și sper că vor contribui la relațiile uh, Uh, îmbunătățite între cele două instituții. Vom trece acum la vot pe raportul Mathieu cu privire la descărcarea de gestiune pentru Colegiul European de Poliție. Doamna Mathieu are cuvântul. Domnule președinte, dragi, doamnă, dragi colegi,